We are continuing by item number. Continuăm cu punctul 20, anunțurile președintelui. Primul anunț, desemnarea raportorilor sau raportoarelor pentru aviz. Raport uh, privind decizia Consiliului de a permite numele Austriei și România aderarea Peruului la Convenția de la Haga privind aspectele civile ce țin de răpirile de copii. Domnul Ciambaschi, apoi raportul privind Consiliul de la Haga referitoare la răpirile de copii, de asemenea atribuit domnului Giambaschi. Numărul 4, Convenția de la Haga privind aspectele civile. Nu, am citit deja acest lucru, spune domnul președint. Președinte, punctul 5, raportul privind recunoașterea jurisdicțiilor și aplicarea deciziilor în chestiuni matrimoniale, domnul Țiefca, și punerea, raportul de punere în aplicare bazat pe raportul Comisiei către Consiliu privind uh, răspunderea de mediu în materie de limitare și prevenire a dezastrelor ecologice, a prejudicilor ecologice, domnul Ferrara. Avize ne, obligația deținerii de viză la trecerea frontierelor de către resortisanții statelor terțe și cazurile de scutire vizând Ucraina, doamna Hautala. Avizul privind protecția angajaților, potriva riscurilor de contaminare și a agenților carcinogeni, domnul Chris Ogonos reguli de siguranță și standarde pentru navele de pasageri, doamna Bergeron, cooperarea între autoritățile naționale, domnul Crisogonos. Numărul 5, geoblocking-ul și alte forme de discriminare în funcție de naționalitatea consumatorilor, la socialiști și democrați, dar încă nu avem numele. Numărul 6, acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal aplicate în identificarea și aducerea justiției a potențialilor infractori, domnul Giambaschi acord între Uniunea Europeană și Guvernul Canadei privind punerea în aplicare a dreptului în materie de concurență. Domnul Le Breton, revizuirea generală a regulilor de procedură ale Parlamentului, eu însumi, coordonarea anumitor dispoziții, țin de normele de statelor membre, PPE, dar fără nume și ultimul aviz, opțiunile europene în materie de îmbunătățire a accesului la medicamente, domnul Duron. Coordonatorii au decis să invite Societatea Europeană pentru Istorie Juridică la o viitoare întâlnire noastră. De asemenea, coordonatorii au decis să comande un studiu care să analizeze relațiile între directiva eco design și directiva privind vânzările de consumatori. Acestea ar fi anunțurile președintelui. Continuăm. În ceea ce privește punctul 21, raportoarea, doamna Hautala, a cerut o amânare a votului până în septembrie deci seamănă Numărul 22. Recunoașterea calificărilor profesionale în materie de navigare pe apele interioare. Votăm electronic aici.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 Abțineri. Te respingem. Amendamentele 26, 27, 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29, cine este pentru? Împotriva, abțineri, Trebuie să verificăm aici. Haideți să verificăm electronic. Votăm la 29. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Se respinge. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Vă rog, pentru pacea sufletului meu, haideți să mai verificăm o dată, dar cred că s-a respins. Yes. <laughs> da, se vede respins. 32 pentru, împotriva, Tot așa, haideți să verificăm și aici, tot ca să fim siguri. Respins. 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 2. Pentru? împotrivă, abțineri, respins. 3 și 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 până la 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 8 și 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 54 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. și este respins. 55 pentru, împotriva, abțineri, respins. 56 pentru, împotriva, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59 și 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 și 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm aici. Se adoptă 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins, votăm textul în integralitatea sa, votul este deschis, se adoptă. Felicitări doamnei Bergeron. Votăm acum punctul 23. Protecția împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță. Votăm electronic. Votul este deschis. Se adoptă. O felicităm pe doamna Ferrara. Și atât. Asta a fost cu votul. Vă mulțumesc. Continuăm cu punctul 24, audierea. continue by a hearing on limitation periods for Haideți, eh, colegi, termenele de prescripție aplicabile accidentelor rutier, stadiul actual și calea de urmat. V-aș ruga puțină liniște în sală, vă rog. Uh, I would like to uh, begin by excusing ourselves for this, for this delay. În primul rând, trebuie să le cerem scuze invitațiilor pentru această întârziere. Din nefericire, nu am putut să facem nimic. Este o plăcere deosebită să vă avem astăzi alături de noi pentru această audiere, audiere organizată de comisia noastră personal sunt foarte interesat de această temă, fiind și raportor pe dosarul în cauză. Așa că aștept cu interes prezentările noastre, perioadele de limitare pentru cererile de spăgubire, sistemele juridice din Europa continentală vorbesc de perioade de prescriere, termen de prescripție, perioada după care nu se mai pot revendica despăgubiri. În statele britanice, în statele Commonwealth, există doar perioada de limitare, perioada dincolo de care se limitează posibilitatea de depunere unei plângeri, dar posibilitatea există. De asemenea, există și aspecte specifice ce țin de minori și persoanele cu dizabilități și, de asemenea, se discută de capacitatea de a pune capăt acestor limitări. În accidente transfrontaliere, limitele aplicabile pentru o cerere de spăgubire sunt determinate în funcție de legislația statului membru în care a avut loc accidentul, în conformitate cu regulamentul Roma 2. legislația națională privind perioadele de limitare și prescripție pot fi foarte, poate fi foarte complexe și victimele adesea nu cunosc regulile statului membru în care călătoresc. Asta, în combinație cu discrepanțele dintre diferitele legi în materie de limitări, pot duce la consecințe nedorite pentru victime, creând obstacole absolut inutile atunci când e vorba de dreptul lor de a primi o despăgubire și de a recurge la justiție cu un cost rezonabil. În comisia noastră am avut deja un schimb de opinii în octombrie pe această temă și am văzut și concluziile preliminare ale experților, doamna dr. Jenny Papetas și domnul dr. Marco Bona, pe care serviciul ăsta de cercetare i-a angajat să genereze o evaluare privind plus valoarea europeană. Astăzi o să avem o prezentare video a concluziilor acestui studiului și o scurtă explicație a scopului acestei, acestui dosar introdus în activitatea noastră parlamentară, și anume evaluările privind plus valoarea europeană. Scopul audierii este acela de a aduce la oaltă membri ai Parlamentului, părți interesate și experți, pentru a putea discuta împreună convergența dispozițiilor naționale în materie de perioade de termene de prescripție pentru accidentele auto cu caracter transfrontalier. Avem reprezentați ai asociațiilor europene de profesie, ai asociațiilor victimelor și ai comisiei. Înainte de a da cuvântul primului intervenient de astăzi, doresc să vă informez că audierea este transmisă în direct pe internet și intervențiile vorbitorilor și participanților vor fi înregistrate. Or, uh, to Mr. Philip Mead, uh, Dau acum cuvântul domnului Philip Mead, membru al Consiliului General pentru Anglia și Țara Galilor și membru al Comitetului Academic, organizația paneuropeană a avocaților de personal. Această organizație a fost implicată activ în acest domeniu și a publicat o serie de studii privind termenele de prescripție aplicabile în cazul accidentelor rutiere. Domnule Mid, din cauza întârzierii, v-aș ruga să vă limitați intervenția la 10 minute. Vă mulțumesc. Uh, good morning. Um... Bună dimineața. Este încă dimineața. Desigur, după evenimentele din 23 iunie, nu vreau să pun, uh, să ofer perspectiva unui punct de vedere uh, britanic. Uh, din punct de vedere al Brexitului, eu Uh, sufer de o, tulburare post-traumatică Brexit. Poziția mea uh, astăzi este cea un membru a organizației pan-europene a avocaților. Nu este un punct de vedere al unui avocat britanic, ci al unui avocat care practică în acest domeniu și se uh, specializează în accidentele rutiere. Am pregătit o lucrare care este disponibilă și o să vorbesc despre aceasta în 10 minute în loc de 15 uh, minute. Contextul este foarte important. Trebuie să ne amintim uh, progresul legislativ care s-a făcut până în prezent codificat în directiva 2903-CE, care armonizează condițiile minime pentru um, furnizarea uh, de uh, asigurări uh, non-viață, uh, un punct uh, asupra căruia trebuie să dezvoltăm lucrurile este uh, tratamentul comparabil al victimelor, indiferent de locul unde au loc accidentele. De deja avem o dispoziție privind o acoperire minimă pentru o compensare, pentru o despăcubire minimă. Uh, principiul îndreptățirii de a face o astfel de uh, cerere, care este un drept uh, european, nu unul național și, de asemenea, avem dreptul de a notifica o cerere unui inspector de daune din uh, țara de reședință, folosind proceduri care sunt cunoscute uh, reclamantului. Deci ceea ce avem în momentul de față este exportul unui uh, sistem de rezolvare a cererilor în țara de domiciliu, apoi dreptul de a acționa asigurătorul, dar pentru ca un reclamant să facă o acțiune într-o instanță în țara de domiciliu, există asigurarea de răspundere civilă. Legea care se aplică este legea uh, corespunzătoare, care este hotărâtă în funcție de locul unde a avut accidentul sau uh, legerea contractului de asigurare în conformitate cu articolul 18 uh, din regulament. Deci există o discrepanță aici, pe de o parte, uh, directiva uh, de codificare care stabilește norme pentru accesul la instanță a victimelor și oferă proceduri <coughs> care uh, permit reclamanților în țara lor să cunoască modul în care se rezolvă aceste cereri. Însă dimensiunea litigilor, pe de altă parte, se uh, referă la legea adecvată, care de obicei este una străină și uh, Uh, prin uh, urmare uh, trebuie să fie tranșată în afara țării de domiciliu. Există o barieră aici în ceea ce vește accesul la justiție pentru că există divergență și o incertitudine în legătură cu normele care se aplică, ceea ce dă naștere faptului că unor cereri nu se dă curs pentru că sunt uh, Uh, au depășit timpul în care trebuie depuse uh, avocații pe plan intern, nu înțeleg uh, specificațiile a ceea ce se întâmplă în alte jurisdicții. Apar dificultăți pentru că există termene de prescripție diferite, un an în Spania și 10 ani în Franța. Iar în Regatul Unit pot să uh, extinzi acest termen de prescripție unele uh, sisteme de justiție nu știu care este data de uh, stabilizare uh, a uh, vătămării. Uh, persoanele sunt tratate diferit uh, în locuri diferite. În unele state procedurile penale sunt inexistente în aceste cazuri Uh, există diferite modalități uh, de a chema în judecată. Deci există discrepanțe, mai ales în ceea ce privește cele două grupuri vulnerabile pe care le-am menționat, uh, copiii și cei care nu au capacitatea de a o face. Aceasta este un dezavantaj în ceea ce privește accesul la justiție. De pildă, dacă cerele numele copilului Uh, nu uh, sunt aduse la timp pentru că copiii se butură, bucură de o protecție mai mare în Regatul Unit în uh, comparație cu alte categorii. Este riscul ca și celelalte categorii să piardă. Legea adecvată devine o problemă pentru că termenii de prescripție, termenele de prescripție sunt diferite. Putem să avem cazuri în care uh, avocații Uh, celor care fac astfel de cereri uh, sunt implicați în costuri suplimentare. Cei uh, care fac plângeri împotriva mai multor părâți se confruntă cu diferite termene de prescripție și după experiența mea, avocații de oricad în această capcană deseori cred că au pierdut uh, termenul de uh, prescripție și nu cred că există posibilitatea să continue cazul pentru clientul lor. Avocații uh, de multe ori refuză astfel de cazuri pentru că nu vor să se implice într-un caz în care sunt convinși că o să piardă. Deci asta este un dezavantaj. Prescripția există, regulile de prescripție există ca o manifestare a politicii publice deci uh, nu poți să începi uh, o procedură în instanță uh, după ce s-a scurs termenul în care puteai să o faci. Nu avem o politică europeană care să faciliteze dreptul direct de acces avem deja un exemplu, directiva privind responsabilitatea, uh, răspunderea civilă uh, în cazul produselor, dar există anomalii în sistemul actual. Deci, directiva de codificare uh, promovează obiectivele accesului la justiție însă nu prevede situațiile în care se pierde acest acces. De ce asiguratorii din piața A să nu uh, protejeze victimele vătămate ale căror uh, cereri uh, sunt depuse uh, la timp în statul de reședință al victimei, deci piața B. De ce se cere ca asigurătorii din uh, piața B să acopere astfel de riscuri? De ce asigurătorii din piața A au un avantaj competitiv? De ce victimele accidentelor în piața A să sufere de pe urma unor astfel de, uh, de dezavantaje? Uh, operarea pieței unice pentru asigurările non-viață de ce regulile trebuie să fie diferite dată fiind uh, logica uh, pieței unice. Deci, din perspectiva pieței unice, spunem că există anomalii în ceea ce privește concurența loială, după cum există și anomalii în ceea ce privește uh, protecția victimelor din punct de vedere al termenului de prescripție există un drept direct de acțiune în relația cu victimele, aceste anomalii ar trebui să fie armonizate uh, prin uh, protecția mecanismelor existente în uh, legislația adecvată. Cred că am respectat timpul. Thank you very much. Mulțumesc și eu pentru prezentarea dumneavoastră. acum avem uh, perspectiva victimelor și a asigurătorilor. Îl uh, rog pe domnul Nicolae Jean-Marc, șef uh, al <coughs> asigurărilor generale Europe, Jean-Marc, și domnul Ken von von Vontergem, CEO al Asociației uh, părinților copiilor care au fost victimele unor accidente rutiere să uh, ia cuvântul câte 10 uh, minute fiecare. Îmi cer scuze că nu v-am pronunțat corect numele. Uh, domnul Jean-Mar, în primul rând. Mulțumesc, domnule Svoboda, pentru că ați dat posibilitatea industriei asigurărilor să participe la această uh, audiere. Asociația uh, mea, prin cele 34 asociații uh, membre, reprezentă 95% uh, venitul din asigurări și sunt calificat să vorbim în numele întregului sector. Asigurarea uh, în caz de accidente că este un pilon cheie al sectorului nostru și avem un uh, interes să participăm la uh, discuțiile privind uh, cadrul juridic în care se operează Trebuie să ne asigurăm că victimele uh, accidentelor rutiere sunt protejate în mod adecvat și salutăm participarea noastră la această dezbatere. O să încep prezentarea mea spunând câteva cuvinte în legătură cu uh, asigurările auto. Uh, o să trec apoi la perioadele de prescripție dând o perspectivă în legătură cu soluțiile posibile, mă voi referi la furnizarea de informații și uh, armonizare. Deci o să încep cu câteva cuvinte în legătură cu cadrul comunitar al asigurărilor auto. Directiva a fost uh, adoptată cu scopul principal de a se asigura că victimele accidentelor rutiere sunt protejate în mod adecvat în toată Uniunea Europeană o serie de dispoziții importante pentru a atinge aceste scopuri sunt uh, incluse în uh, directiva de codificare din 2009. Scopul principal, care este legat de primul, este de a facilita libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană. Directiva privind asigurările auto cere tuturor uh, autovehiculor să fie acoperite de o asigurare de răspundere civilă auto să includă dispoziții privind despăgubirea victimelor accidentelor rutiere, facilitarea accesului la astfel de despăgubiri. De pildă, aceste dispoziții includ crearea unor organisme naționale pentru a garanta despăgubiri atunci când vehiculul este fără asigurare sau neidentificat. Asta presupune o obligație de a face, de a da un răspuns în timp de uh, trei uh, luni uh, cu cererea de despăgubire. Directiva asigură ca victimele să fie îndreptățite, să ceară Uh, uh, acest lucru în uh, statul de origine, nu acolo unde a avut loc accidentul. O să închei să spunând că sistemul de despăgubire existent funcționează bine pentru victimele accidentelor, deci trebuie să îl menținem. Acum, să vă spun uh, în mod concret în legătură cu termenul de prescripție. Am analizat această problemă atunci când a fost discutată la inițiativa Parlamentului European în 2007 și 2008, apoi de comisie prin consultările din 2009 și 2012. Comentariile mele de astăzi se bazează pe discuțiile pe care le-am avut la vremea respectivă cu membrii și cu părțile interesate punctul nostru de vedere rămâne același. Suntem dornici să discutăm orice alte aspecte care vor reieși din uh, studiul făcut de serviciile Parlamentului, care va fi prezentat mai târziu. Uh, Există diferite reguli în ceea ce privește termenele de prescripție în Uniunea Europeană și modul cum putem să abordăm aceste dificultăți. Dificultățile sunt percepute ca fiind, în general, de două tipuri. Rezultatul unor perioade de prescripție care sunt prea scurte în unele state membre pentru a permite uh, accesul la o cale de atac sau s-ar putea uh, să fie legate de o lipsă de informație în statele respective. Însă, care sunt dimensiunile problemelor? De câte ori victimele unor astfel de accidente se uh, confruntă cu greutăți din cauza termenelor de prescripție? Cuantificarea problemei este un prim pas uh, în găsirea unei uh, soluții care să fie proporțională. Potrivit informațiilor pe care le avem, uh, problema este restrânsă Studiul din 2009 al Comisiei a spus că există, desigur, cazuri în care instanța a respins o cerere pentru că a trecut termenul de prescripție. Aceste cazuri sunt relativ rare. Aceasta este uh, concluzia studiului. Este important să avem în vedere că, în practică, numai un procentaj mic de uh, accidente au o, uh, un, o natură transfrontaliere. Uh, Majoritatea uh, victimelor uh, se interesează de uh, termenul de prescripție prin avocat. O, proporție mare a accidentelor rutiere sunt rezolvate pe cale amiabilă și în cazurile în care termenul de prescripție a trecut și s-a respins cererea. Sigur, N-am spus că asta nu e o problemă și că nu trebuie să facem nimic, însă dat fiindcă numărul victimelor este relativ uh, mic, uh, soluția adecvată ar fi să nu ducem la o revizuire a întregului cadru al uh, statelor membre și aceasta este concluzia consultărilor Comisiei din 2012. Care sunt soluțiile? În studiul din 2012, Comisia identifică două soluții. Fie furnizarea de informații privind diferențele în perioadele de prescripție sau armonizarea anumitor norme din acest sens, de exemplu când este vorba de accidente transfrontaliere. Din punct de vedere al Insurance Europe, furnizarea de informații este metoda favorită și nu au fost singurii care au doresc acest lucru. Comisia a constatat că îmbunătățirea informațiilor și limitarea prescripției uh, s-au bucurat de sprijin. La momentul respectiv am spus că Portalul e-justice al Comisiei ar trebui să includă aceste informații în toate limbile oficiale, astfel încât victimele să aibă acces la aceleași informații în mod uniform. Informațiile să fie de ordin general, dar suficient de detaliate pentru a putea fi utile. Insurance Europe sprijină furnizarea de informații ca cea mai bună cale de a rezolva problemele care apar din diferențele în uh, perioadele de prescripție. Alte soluții care au fost avute în vedere de Comisie și de Parlamentul European includ armonizarea armonizării perioadei de prescripție pentru accidentele transfrontaliere. Nu este un răspuns adecvat, zicem noi, pentru chestiune, pentru această chestiune și trebuie să vedem cât de ușor ar fi să se armonizeze normele. Răspunsul este că, de fapt, este ceva foarte complex, nu doar pentru că legile privind prescripții extinctive sunt legate de alți factori, cum ar fi tipuri de despăgubiri posibile în legislația națională uh, și de, de cereri făcute și probele care trebuie aduse în acest sens. Aceste lucruri trebuie să ia în considerare nu doar durata prescripției, ci norme legate de lansare, suspendarea și uh, Um, încheierea acestora. Durata medie a procedurii judiciare și cultura litigiilor poate avea o influență asupra perioadele acestea de prescripție. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, modificarea regulilor ar duce la uh, interferența în răspunderea civilă delictuală din statele membre. Aceste aspecte sunt relevante în uh, accidentele transfrontaliere, dar acestea sunt într-o proporție mică și de aceea credem noi că un astfel de efort ar fi disproporționat. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru invitație și vreau să prezint dorința Insurance Europe de a se implica în această dezbatere, în special din perspectiva studiului ce va fi făcut public astăzi. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Și acum domnul Fan Fontarchem. Mulțumesc, domnule președinte. o problemă cu pronunțarea numelui meu și în limba neerlandeză oamenii găsesc dificil să-mi pronunțe numele. Intervenția mea va fi foarte scurtă astăzi și în acest sens o să vorbesc în limba franceză. Întâi de toate vreau să clarific că sunt director executiv al Asociației Părinților Copiilor Victime ale Traficului Rutier, o organizație din Belgia și o mm, membru al Organizației Europene Federale a Victimelor mm, Traficului Rutier, unde sunt membru în Consiliul de Administrație. Mulțumesc pentru a face lucrurile să meargă mai repede, o să vorbesc în franceză. Federația Europeană a Victimelor Rutiere, FVAR, care încă nu are o denumire în limba engleză, sau măcar o siglă în limba engleză, este prezent astfel astăzi aici. Vă mulțumim pentru invitația de a participa la această audiere unde se vorbește despre Uh, termenele de prescripție aplicabile accidentelor rutiere. Încercăm, este important să avem în vedere victimele în toate aceste discuții și acest lucru, evident, se aplică în cazul când vorbim despre o noțiune sau o problemă cum este prescripția. Asociația noastră, FFR, există din 1991 și, de altfel, am sărbătorit săptămâna trecută jubileul de argint. este organizația umbrelă pentru 25 de asociații naționale și sau, regiona- și sau uh, naționale din 17 țări. În asociația noastră avem ca misiune, printre altele, să primim victimele rutiere, orice categorie, nu doar familiile acestora, femei care și-au, familii care și-au pierdut copiii sau un membru al familiei, dar și persoanele rănite în accidente rutiere și familiile acestora. Oferim, deci, sprijin emoțional, psihologic și, de asemenea, orientare și asistență chiar în ceea ce privește procedurile judiciare, precum și educarea și sensibilizarea pentru securitatea rutieră, care fac parte din uh, misiunea pe care familiile îndoliate și membrii acestor organizații și le-au stabilit pentru o compensare constructivă și pozitivă față de ce se în drama pe care au trăit-o. FFR participă activ la mai multe forumuri internaționale în cadrul diferitelor instanțe, cum ar fi ETRC, OMC, Global Alliance, a Națiunilor Unite și altele. Federația este și inițiatorul, și asta de peste 20 de ani, a ceea ce a devenit în 2005, printr-o, printr-un acord global, World Remembrance Day, ziua comemorării victimelor traficului rutier. O zi de comemorare recunoscută de ONU. și acționăm la nivel regional, național și european, la nivelul asociației noastre, pentru o mai bună abordare în această situație, oferind inclusiv o bună primire a apropiaților victimelor sau victimelor, lucru, îi oferim și sprijin pentru procedurile în justiție în măsura posibilului pentru a reduce um, traumele suferite și pentru a ajuta acești oameni să-și să se reintegreze în viața normală. Noi avem mai degrabă o pledoarie pentru a include o abordare empatică în toate deciziile și discuțiile care au loc pe această temă, indiferent de nivel. Și faptul că ați organizat o astfel de ODR ne arată că există empatie. Câteva cuvinte privind faza în care se încearcă repararea prejudiciului suferit de victimele rutiere. Această fază reprezintă pentru victime și apropiați o experiență extrem de dureroasă și adesea duce la o victimizare secundară care poate apărea în momente diferite. În același timp, momentul în care se produce această fază face ca etapa să fie una foarte sensibilă. Eu cred că prescripția intră ca element și aici. Nu trebuie să evoluăm prea repede cu lucrurile, nici să nu ajungem aici prea târziu. Practic trebuie acționat la momentul potrivit și asta este practic o un aspect important pentru inspectorii de poliție, companiile de asigurări și așa mai departe. Adică în ce moment să abordez victima sau familia unei persoane care și-a pierdut viața pentru inițierea acestui proces de redresare. Solicitarea de daune nu este lucru la care se gândesc direct persoanele în cauză, direct sau indirect. Sigur că oamenilor nu le stă mintea la asta. Momentul potrivit reprezintă într-adevăr un aspect extrem de important pentru lumea asigurărilor, care joacă un rol important în buna sau proasta derulare a procedurilor. Noi, ne, noi și organizațiile membre suntem de părere că prescripția duce la mult mai puține probleme decât alte elemente. Prin urmare, aceste probleme apar rar. Rămâne să vedem în ce țări sunt stabilite aceste organizații, dar oricum mult mai puține probleme decât durata negocierilor sau procedurilor judiciare. Pentru că acestea dau naștere la frustrări, vorbeam despre victimizare secundară, sau chiar la insatisfacții în rândul persoanelor prejudiciate. Atât companiile de asigurări, inspectorii, gestionarii de dosare ale daunei, lumea judiciară, fără îndoială, au o mare răspundere în acest sens. Și în 20 de ani lucrurile nu s-au schimbat Trebuie să știm că lumea judiciară și partea judiciară a unui accident rutier reprezintă adesea primul contact dintre familie sau victimă cu legea, cu procedură penală, civilă, cu tribunalul. Prin urmare, cred că trebuie să ne preocupăm un pic de prescripția extinctivă, dat fiind că, pe de o parte, această noțiune juridică trebuie cunoscută pe bună dreptate de societate în sistemele noastre, dar este important să informăm victimele astfel încât să știe despre ce este vorba și să poată asimila acest concept al remedierii prejudiciului, pentru că, așa cum am spus, e primul lor contact cu legea și acum e momentul să le explicăm lucrurile clar. Ceea ce înseamnă că, la nivel european, imediat după accident, instanțele publice, poliția în cazul de față, trebuie să informeze victimele și sau apartenenții de drept în mod clar și inteligibil în limba materna persoanei respective cu privire la existența unei prescripții extinctive și cu privire la termenul acestei prescripții. Nu putem exprima totul într-o broșură sau într-o intervenție într-un prim moment. Sigur că există explicații oferite ulterior, dar trebuie să se pornească de undeva. În ceea ce privește termenul prescripției, evident că putem uh, dori cu toții să tindem către o armonizare între statele membre și astfel am evita o gamă largă de probleme și de posibile incidente și astfel um, am face și un serviciu extrem de util cetățenilor. Vorbim despre o armonizare fără implicații sau impact bugetar și uh, asta, cel puțin după părerea victimelor, nu ar trebui să fie ceva problematic un termen de prescripție general armonizat care până la urmă duce la stingerea drepturilor la uh, despăgubiri sau la solicitarea de despăgubiri, asta trebuie să se ia în considerare că sechelele uh, de care suferă aceste victime pot să se manifeste la mult timp după accident sau să se uh, producă la mult timp după accident. Există leziuni fizice, vizibile, psihice, psihologice, cerebrale, care se declară de multe ori la mult timp după accident și care nu se văd. În acest context și în aceste condiții, un termen de 5-6 ani, înțeleg că în Franța vorbim despre 10 ani, deci e destul de mult, este un termen indispensabil pentru a acoperi posibilele fenomene nefaste care po- se pot produce la mult timp după accident și care au legătură cu acest accident. Prin urmare, asociația noastră este foarte interesată de subiect pentru că lumea avocaților și asigurătorilor a comunicat acest lucru și la fel și comisia și lumea academică ne vor spune imediat cum stau lucrurile. O să urmărim cu mare interes discuția și continuarea sa. Și, da, trebuie să armonizăm acest termen și trebuie să luăm în considerare că e nevoie totuși de un pic de timp uh, lăsat la dispoziție aici, având în vedere tot ce am spus, cred că un termen de 5-6 ani este fezabil ca rezultat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că, deși există timp pentru întrebări și răspunsuri, o să lăsăm acest lucru pentru fine, după ce se fac toate prezentările, și așa mai economisim un pic de timp. Și acum aș vrea să dau cuvântul doc, domnului Cristian Salm, care ne va face o prezentare din punct de vedere al lumii academice. Reprezintă Serviciul de Cercetare al Parlamentului European și ne va ex explica rolul EAVA-urilor și, odată ce a încheiat prezentarea, vom urmări un mesaj video transmis de Jenny Papetas. Prin urmare, domnule Salm, aveți cuvântul. 10 minute, dacă se poate. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dată limita de timp, aș sugera să trecem direct la uh, videoclipul pregătit de Jenny Papetas, care este unul dintre autorii studiului pregătit pentru uh, EAVA. o informație de background foarte scurtă. Scopul uh, general al EAVA, uh, evaluarea valorii adăugate europene, este să vadă dacă acțiunea legislativă europeană uh, în domenii în care nu există politică comună va crea valoare adăugată pentru cetățenii europeni, valoare adăugată europeană. Și acesta este scopul general al studiului lui Jenny Papeta și uh, Marco Bono. Și vreau să spun că dacă vor fi întrebări, uh, membrii secretariatului și eu însumi vom uh, transmite aceste întrebări experților și ei vor răspunse, răspunde în scris. Bun, deci sperăm că suntem pregătiți din punct de vedere tehnic să vedem uh, acest video. Vreau să raport, uh, facem un raport în legătură cu valoarea armonizării în domeniul uh, accidentelor rutiere, transfrontaliere. Acum că acest studiu este încheiat, îmi pare rău că nu pot fi cu noastră astăzi personal. Studiul a fost făcut de doctorul Marco Bono și de Ionsen și ne-am uitat dacă uh, regulile uh, trebuie armonizate în Uniunea Europeană din uh, accidente transfrontaliere, accidente de trafic transfrontaliere. Am fost la Parlament în februarie pentru a prezenta concluziile interim ale studiului și, de asemenea, și recomandările finale ale raportului. E vorba de limitele temporale în, dacă în unele state limita nu este respectată, atunci capacitatea persoanei de a aduce acest uh, caz în fața justiției este pierdută. În alte state membre, dacă limita temporală nu este respectată, atunci dreptul dispare și acestea sunt cunoscute de reguli de prescripție. În orice caz, uh, efectul este același, capacitatea de a face o reclamație pierdută, ceea ce poate, fi, poate afecta accesul efectiv la justiție. În Uniunea Europeană, directiva privind asigurarea auto asigură că victimele care suferă accidente în afara țării de rezidență pot face o cerere direct împotriva unui asigurator sau în, în tribunal la statul membru de reședință. Asta oferă victimelor un mediu juridic familiar și capacitatea de a folosi propria limbă sau proceduri legale care sunt familiare. Efectul regulilor care stabilesc ce lege se va aplica cererii desemnează adesea legea locului accidentului. Pentru că majoritatea accidentelor, trans, victimelor accidentelor transfrontaliere vor folosi posibilitatea de a face o acțiune în justiție în propria țară, tribunalul va trebui adesea să aplice o lege care este străină și deci nefamiliară. Și asta include uh, Uh, uh, regulile de prescripție nefamiliare. Așa cum am subliniat în februarie, aceasta creează o serie de dificultăți pentru reclamanți. Mai întâi și cel mai important, dacă regulile uh, de prescripție nu sunt înțelese corect, atunci dreptul de a face o reclamație poate fi pierdut. Regulile de prescripție sunt complexe, ele vizează limita generală de timp, dar acea, și când, de când începe această perioadă să curgă și cum poate fi întreruptă, cum operează regulile în legătură cu copiii și cei cu dizabilități și dacă tribunalul păstrează, își păstrează discreția în aplicarea acestei uh, reguli. Fiecare stat membru are reguli diferite pentru fiecare aspect, ceea ce creează un uh, cadru juridic unic în fiecare stat membru uh, și asta cere uh, cunoaștere specializată. De asemenea, trebuie să nu uităm că poate fi mai dificil să organizăm o cerere uh, din străinătate uh, o reclamație în străinătate eh, poate dura timp, dura până se stabilește care este asigurătorul care trebuie abordat, eh, colectarea dovezilor, documentele traduse și mai departe. Sunt exemple în care lipsa de familiarizare cu modul în care funcționează regulile de prescripție a dus ca eh, reclamantul să piardă complet dreptul de a face reclamație. Dincolo de aceasta, aplicarea uh, regulilor uh, străine ce privește uh, prescripția creează probleme suplimentare pentru reclamanți în accesul la justiție. Situația cere adesea foarte multe ore petrecute cu avocații pe această problemă prescripția asta poate crește costurile juridice, pot fi costuri suplimentare și dacă un expert din țara în care s-a produs accidentul este uh, chemat să, oferă, să ofere consiliere în legătură cu problema prescripției și asta uh, se întâmplă regulat, după cum indică studiul nostru. Aceste probleme suplimentare uh, încalcă scopul uh, regulilor de protecție din directiva privind asigurarea auto, care e menită să faciliteze libertatea, liberă circulație persoanelor în Uniunea Europeană. Dr. Bona și cu mine considerăm că ar fi avantaje semnificative din armonizarea regulilor privind uh, prescripția. Reguli uh, armonizate ar putea să se lege numai de acele acțiuni oferite de către directiva asigurării auto, adică acțiuni directe împotriva asigurătorilor și acțiuni împotriva instituțiilor de compensare și numai cele care au o natură transfrontalieră. Aceasta s-ar putea fi realiza prin amendarea directivei Directiva privind responsabilitatea în legătură cu produsele este un bun exemplu de directivă care oferă uh, reguli armonizate în acest sens. Așadar, în raportul nostru recomandăm uh, standarde minime de armonizare și acestea ar trebui să includă o limită temporală de 4 ani generală. Această limită ar trebui să uh, existe de la data la care reclamatul este conștient de Uh, paguba suferită și de identitatea părții în, uh, pe care trebuie să o reclame. Uh, tipul ar trebui suspendat când o cerere este făcută către un asigurător, un reprezentant al unei instituții de compensare până la respingerea acelei cereri. Perioada de timp rămasă după perioada de suspendare se încheie și perioada ar trebui să fie nu mai puțin de șase luni și perioada n-ar trebui să curgă împotriva minorilor până când aceștia ajung la vârsta majoratului sau împotriva persoanelor cu dizabilități până când ele nu mai sunt afectate de dizabilitate. Noi considerăm că armonizarea în acești termeni nu va crea un sistem complet uniform în Uniunea Europeană, dar regulile care oferă aceste standarde minime ar aborda principalele probleme cu care se confruntă în acest moment reclamanții, oferind majoritatea acestora o idee mai clară dacă pot să facă o, o cerere uh, în mod valid împotriva unei, a unei asigurători sau o instituție de compensare și ar respecta mai bine principiile de subsidiaritate și proporționalitate. Aceste reguli ar uh, aborda și multe preocupări exprimate de ideea de armonizare de cei din industria asigurărilor. Un amendament la directiva asigurării auto s-ar putea corect baza pe articolul 81 al Tratatului de Funcționare Uniunii Europene și mai specific articolul 81.2c care prevede adoptarea unor măsuri menite să asigure accesul eficient la justiție. Deși armonizarea ar putea afecta regulile care sunt de substanță în unele state membre și de procedură în altele, articolul 81 nu conține restricții asupra tipului de reguli care pot fi armonizate. Deși directiva privind uh, responsabilitatea în domeniul produselor are o bază juridică diferită, uh, nu, se pa, nu par să fost dificultăți semnificative pentru statele membre în integrarea regulilor uh, armonizate de prescripție de, rezultând din această măsură. Începește valoarea adăugată, așa cum am subliniat în februarie, calcularea corectă a valorii adăugate nu e ușoară din cauza unei lipse de statistici, date statistice privind numărul accidentelor care au uh, loc în fiecare an în Uniunea Europeană și câte dintre acestea duc la uh, reclamații care ar presupune prescripții. Totuși am reușit să avem unele indicații generale în ce privește valoarea adăugată posibilă în termeni monetari a armonizării. Aceste cifre prezentate în raport țin seama de accidentele care implică uh, decese sau răniri de persoane, dar și acele accidente unde e vorba doar de distrugere de proprietate. Accidente cu distrugere de proprietate sunt probabil cea mai mare proporție de accidente în general și uh, majoritatea și sunt mai uh, pasibile de a nu fi reportate îmbunătățirea accesului la justiție pentru aceste victime este importantă. Există o tendință să se concentreze lucrurile pe victimele care au suferit uh, răniri și evident că acestea au nevoie de modalități de asigurare a compensației pentru pierdere. Totuși, utilizarea vehiculelor cu motor are uh, funcții sociale și economice foarte importante și oferă susținere celor care trebuie să-și repare vehicule sau să le înlocuiască, trebuie luată în considerare. Datele arată că uh, reclamanții care au pierdut dreptul de a face reclamație vor pierde în medie 16.000 de euro pe cerere uh, la uh, răniri personale și 2.000 pentru distrugere. Evident, asta nu reflectă consecințele tragice care se materializează atunci când victima suferă o rănire extrem de gravă și apoi pierde dreptul de a face reclamație. Analiza noastră sugerează că până la 250.000 de oameni în fiecare an s-ar putea confrunta cu probleme suplimentare în a face o reclamație ca rezultat al perioadelor uh, de prescripție diferite. Estimăm costurile juridice suplimentare să fie undeva la 600 de euro pe reclamație, cu, începește costurile medii, începește uh, expert, expertiza în domeniul prescripțiilor în străinătate, ar fi cam 300 de euro. Deci, în total, estimăm că abordarea acestor chestiuni asociate cu aplicarea regulilor străine de prescripție ar putea eh, economisi cam 300 de milioane de euro în fiecare an. Această cifră nu ține seama de costurile asociate de eh, taxele suplimentare sau costurile de traducere, pentru că nu există date legate de aceste chestiuni în acest moment, dar înseamnă că valoarea adăugată reală e posibil să fie și mai mare. Situația actuală este foarte complexă și dificilă, există foarte multă incertitudine uh, în ce privește uh, acțiunile legate de un accident uh, transfrontalier legat de prescripții. Armonizarea regulilor de prescripție ar oferi o foarte multă valoare, susținând accesul eficient la justiție al victimelor accidentelor și asta, la rândul său, va facilita libera mișcare a cetățenilor în uh, libera circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană. De asemenea, analiza noastră arată că sunt multe persoane afectate de această chestiune în fiecare an și că se pot face economii importante dacă se acționează pe acest uh, subiect. Sperăm că veți considera că uh, concluziile raportului nostru sunt utile și că Parlamentul va acționa pe această chestiune și va face progrese cât mai repede posibil. Încheie aici prezentarea mea. Vă mulțumesc pentru atenție.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 uh, in the Civil Justice Policy Unit, Directorate A in DG Justice. So, sir, once again, 10 minutes, if I may. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum știți, în conformitate cu articolele 14 și 15 din Roma 2, termenele aplicabile pentru revendicări sunt determinate de legislația statului în care a avut loc accidentul. Aceste reguli au sporit certitudinea juridică. Astăzi, o singură regulă determină perioadele termene de limitare și această normă se aplică, va, se va aplica de fiecare dată când se intentează o astfel de acțiune undeva în Uniunea Europeană. Însă rămân și dispozițiile de drept intern. Asta ar putea crea uh, probleme și incertitudini. Practic, este nevoie să cunoști legislația unui stat străin. De asemenea, ar putea exista situații în care legislația aplicabilă să fie mai puțin favorabilă decât legislația din statul de origine. Consultația publică efectuată de comisie a fost menită a aduce informații relevante în legătură cu legislația națională în domeniu. După raportul Parlamentului, după cum s-a spus deja, în 2008, Comisia a demarat un studiu analizând alternativele de îmbunătățire a situației. Pe baza acestui studiu, prin consultări, am contactat părții interesate în 2009 și 2010, 2012. Răspunsurile au arătat interesele grupurilor care ne-au trimis răspunsul respectiv. Anumite grupuri au evidențiat problemele aduse de aceste termene limită. Altele au spus că impactul este minim. Și au conchis, prin urmare, că nu se impun măsuri. Pe de altă parte, organizațiile care protejau interesele victimelor au uh, considerat că problema este una gravă și a oferit exemple de situații în care diferențele dintre normele de drept național cele europene au dus practic la neacordarea de despăgubiri victimelor. Există, prin urmare, o rezistență la ideea de armonizare, pe când uh, asociațiile victimelor sunt mult mai deschise la această idee. După consultarea menționată anterior, prin rețeaua europeană, Comisia a făcut publice, publică o listă de posibile alternative. Vedeți aici linkul către portalul în care se găsesc aceste fișe naționale. Acestea ar permite îmbunătățirea situației printr-un plus de informare și ar putea contribui la realizarea obiectivului și anume evitarea consecințelor nedorite pentru victime. orice măsură legislativă luată la nivel european care să vizeze armonizarea normelor de drept intern va trebui să respecte principiul subsidiarității. Din acest punct de vedere, nu trebuie omis faptul că termenele limită nu pot fi înțelese în izolare, deoarece se integrează într-o legislație mai amplă privind prescripția și limitele, în dreptul intern al statului respectiv. Concluziile studiului tocmai au fost prezentate și, în consecință, Comisia va continua să monitorizeze situația, analizând în special măsurile întreprinse până acum și ținând cont de situațiile care impune măsuri ulterioare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, spune domnul președinte. Asta a fost ultimul intervenient. Avem acum timp pentru întrebări și sperăm și pentru răspunsuri. Mă uit către colegi, dacă aveți întrebări. Domnule Breton. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor intervenienților care ne-au prezentat lucruri extrem de interesante. Mulțumesc în special domnului Lontergan, căruia îi mutilez și eu numele, spune domnule Breton. Îi sunt deosebit de recunoscător că a vorbit limba franceză, ca olandez s-ar fi putut fi ispitit să vorbească engleza, dar iată nu a ales franceza Așa este un semn bun. Însă, domnul Jean-Marc a vorbit engleză. Ar fi, profit, ar fi putut profita de prezența traducătorilor noștri pentru a vorbi în franceză. Însă ieri am fost surprins să văd că la Libe nu a fost interpretare franceză. E ridicol, e un scandal. Dar să trecem la fondul chestiunii. Tema de astăzi este deosebit de interesantă și gravă, se referă la termene de prescripții în materie de revendicări eh, survenite după accidente de circulație. Mi se prezintă două posibile soluții pentru a elimina acest inconvenient generat de diferențele în materie de aceste termene în urmă de intern în statele membre. Deci o cale ar fi armonizarea, elaborarea de norme juridice menite a armoniza uh, legislația din statele membre și cred că toți cei prezenți practic susțin această poziție, cu excepția domnului Jomar. Și dânsul care reprezintă asiguratorii prezintă o altă situație care presupune un acces mai bun la informații. Să explici victimelor centrului de trafic că uh, regulile din uh, țara în care a avut loc accidentul nu sunt uh, cele din țara lor. Și, prin urmare, aceste persoane vor fi informate în legătură cu termenul de prescripție. Poate că invitații nu mă cunosc, însă colegii știu că eu aș prefera alternativa accesului mai bun la informații, mai curând decât armonizare. De ce? Aș vrea să vă explic pe scurt și am să închei cu o întrebare. Odată, nu sunt foarte, foarte multe probleme generate de această diferență în materie de termene de prescripție. Al doilea motiv e că domnul Jamac, care reprezintă asiguratorii, are aceste de această părere și ne spune că inconvenientele existente pot fi eliminate printr-o uh, îmbunătățirea accesului la informații. Și al treilea motiv e practic o obiecție la un lucru spus în materialul video. Mi s-a spus că ni s-ar permite să economisim uh, mii și sute de mii de euro după niște calcule care îmi scapă total. Eu nu prea cred că așa este situația ni se prezintă o armonizare în culori extrem de roze, spunând că vom economisi, în realitate nu va însemna nimic. Argumentul nu este pertinent. Și apoi subsidiaritatea ca ultim argument și argument dominant. Eu țin foarte mult la subsidiaritate, cred că e un principiu de care uităm adesea, îl invocăm tot timpul, dar uităm ce înseamnă cu adevărat subsidiaritatea. Și astăzi vedem că susținătorii armonizării vorbesc de subsidiaritate. Asta e frumos, însă, în opinia mea, subsidiaritatea trebuie uh, menționată tocmai pentru a evita armonizarea. Haideți să lăsăm specificul național acolo unde este, de fiecare dată când putem. Și aici se poate. Și ca să închei, aș cita fraza domnului Ebac. Dânsul spunea Trebuie să știm uh, legislația din străinătate când uh, suntem victima unui accident de trafic. Bun, e un inconvenient să știi, dar atunci hai să eliminăm tot dreptul național, pentru că e clar, am simplificat foarte mult uh, viața oamenilor dacă ar fi o singură lege peste tot Europa pentru orice. Uh, Însă, după câte vedem, cetățenii din statele membre țin la specificul lor național și atunci haideți să respectăm la maxim și când e vorba de accidente de trafic, cred că un acces îmbunătățit la informații ar elimina problemele care apar într-adevăr pe aici, pe acolo. Și întrebarea de care, de care spuneam anterior, cum m-ați putea convinge. Atât timp cât dumneavoastră sprijiniți armonizarea, care este argumentul principal pe care mi l-ați putea da pentru a mă convinge pe mine că se impune aici o armonizare mai curând decât o îmbunătățire a accesului la informații? Mulțumim foarte mult, domnule Breton, domnul Aniev. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mulțumesc experților pentru aceste prezentări detaliate. Se pare că există diferențe considerabile între statele membre din Uniunea Europeană în materie de termen de prescripție. În anumite state membre, aceste termene depind de natura accidentului vedem că aceste diferențe pot avea consecințe nedorite pentru victimele accidentelor și pot crea bariere, obstacole suplimentare în calea acestor victime. Există un risc real pentru victimele acestor accidente atunci când e vorba de dreptul lor de a înainta o cerere de despăgubiri. Eh, ținând cont de aceste discrepanțe legislative în materie de despăgubiri și în materie de legislație aplicabilă, pot să spun că aceste fenomene ar putea afecta inclusiv soluționarea cazurilor. în anumite cazuri, dacă țara de reședință e aceea și pentru victimă și pentru autorul accidentului, se aplică clar legislația statului respectiv. Conform uh, Convenției de la Haga, se aplică legislația statului în care a fost înmatriculat vehiculul. Și atunci întrebarea mea e următoarea. Cum putem depăși aceste probleme această distanță, aceste diferențe între regulamentul de la Haga și uh, Roma 2. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Aș avea și eu o scurtă întrebare. Comisia noastră are un grup de lucru pe tema roboticii. s-a discutat acolo chestiunea autoturismelor fără șofer. Departamentul C a publicat săptămâna trecută un studiu privind accidentele transfrontaliere în Uniunea Europeană și impactul potențial al autoturismelor cu pilot automat. Credeți că s-ar întrevedea o armonizare a legislației și a normelor aplicabile acestor autovehicule. Vă amintesc că s-a înregistrat primul deces provocat de un autovehicul care era pe pilot automat. Cine dorește dintre dumneavoastră să răspundă la întrebările puse este invitat să o facă. am vorbit primul, probabil aș încerca și eu să răspund. Primul, uh, mă numesc Filip Mid. Ca răspuns la, la prima întrebare, răspunsul depinde de unde începem. Ca și în cazul Brexitului, opiniile oamenilor sunt ferme și faptele concrete nu pot să convingă pe nimeni. Ideea mea e următoare. să presupunem că acceptăm principiul unei mai bune informări. și dau exemplul britanic, pentru că încă suntem în Uniunea Europeană, să spun un cetățean britanic, e accidentat în Spania, și se spune că termenul de prescripție e un an. Accidentul e grav, cu traumă psihiatrică, într-un an de zile nu au posibilitatea de a înainta o plângere pentru că încă suferă de pe urma traumei. Primesc informații extraordinar de bune prin site-ul UE care le spune aveți un an la dispoziție. ei nu își dau seama că perioada de limitare începe doar de la data stabilizării, pentru că noi englezii nu știm ce înseamnă data stabilizării. Eh, pentru noi, cronometrul pornește în minutul accidentului. Deci ei nu știu că încă au timp, nu știu că a fost întrerupt cronometrul din cauza investigației Uh, penale din Spania, pentru că nu au fost informații în legătură cu această investigație. Și atunci apare riscul ca această persoană nu se mai duce la un avocat pentru că zice, m-am uitat pe site-ul lor, m-a spus că am un an la dispoziție și anul respectiv a trecut. S-a terminat. Nu mai îmbat capul să angajez un avocat, să-i dau bani și la, și la acesta care oricum nu știe uh, legislația din Spania pentru că am întârziat. Deci tocmai complexitatea acestui context care ar fi argumentul principal. Clienții adesea se iau de avocați. De ce n-ai făcut cu tare, cu tare și cu tare? Deci avocații nu au toate aceste informații. Dacă știi ceva, dacă e o spoială de informații în materie de uh, de drept, asta nu te face într-adevăr calificat să, să rezolvi un astfel de caz. Și această complexitate e răspunsul pe care vi l-aș da. Această complexitate nu se poate rezolva cu câteva broșuri și cu un portal. Domeniul e complex și dificil. Și dacă nu avem o armonizare generală a termenelor de prescripție, ci o armonizare limitată, cum am sugerat eu, și din cât înțeleg și Jenny Pepite sugerează același lucru, devine tot o chestiune de politică publică. E o decizie europeană, dacă se limiteze sau nu, termene de prescripție, din perspectiva binelui pieței unice. Asta ar fi sugestia mea și, sigur, subsidiaritate. Și o astfel de măsură ar respecta în același timp și principiul proporționalității. Cam așa aș răspunde. Nu știu dacă v-am convins, dar cam așa aș uh, pune eu problema. Diferențele dintre Haga și regulamentul Roma 2, sunt de acord, există diferențe, dar uh, Roma 2 și Haga nu prea stau bine la oaltă. Uh, Roma 2 deja a complicat foarte mult situația, există o diferență între țările semnatare, acordului de la Haga, și altele care nu. Regatul Unit, de exemplu, nu l-a semnat. Însă, în esență, Roma II a complicat foarte, foarte mult lucrurile și, în opinia mea, dacă se dorește eliminarea acestor probleme, trebuie remediată problema de fond din Roma II, Apoi, uh, pilot automat. Perhaps not. Poate că nu imediat. Așa cum în Franța Există răspunderea civilă care uh, apare în urma unei, uh, unei accident, se poate adopta o regulă similară. Însă pentru uh, regimul concret, specific de accidente auto, există o serie de reguli speciale în Spania, în spațiu, mă scuzați, pentru accidente care implică satelici și așa mai departe. Pentru mine, robotica este o altă trăsătură a unui uh, domeniu discret în sectorul de transport în care înainte de vreme, aș spune, comparabil cu alte jurisdicții, uh, Uh, în Statele Unite, de pildă, s-au făcut uh, progrese uh, cu privire la un punct de vedere comun care să fie adoptat internațional. Președintele, mulțumesc. Domnule Jamar, vă rog să fiți succinți pentru că deja am depășit timpul interpreților. Mulțumesc. O să continui în limba engleză, pentru că este limba de lucru la asociației mele. În ceea ce privește uh, robotica, suntem uh, implicați uh, în ceea ce privește mașinile uh, fără șofer, chestiunile de reglementare care ar putea să fie uh, pertinente, problema răspunderii uh, civile, faptul că tot mai mult avem astfel de mașini pe șosele, asta poate să aibă un impact asupra problemei răspunderii civile. În momentul de față, Directiva privind asigurarea auto va continua să fie un cadru bun pentru despăgubiri, deci uh, nu vedem nevoia de a de a avea o abordare uh, de tipul răspunderea civilă în cazul produselor. Întrebarea concretă faptul că tot mai multe mașini automate vor fi pe șosele, dacă va avea un impact asupra prescripției, nu se discută încă, însă ca observație preliminară nu ar trebui să aibă un impact și de fapt la ceea ce asistăm cu aceste uh, mașini se pare că este mai ușor uh, să gestionezi uh, Uh, cererile de despăgubiri. Uh, procesul ar putea să fie mai rapid ca acum, cu o condiție ca părțile, inclusiv uh, asigurătorii, să aibă acces la datele de la bordul vehiculului. Accesul deci la astfel de date este un aspect important al discuției privind vehiculele fără șofer. Și în ceea ce privește cealaltă întrebare, armonizarea termenelor de prescripție, uh, o să repet faptul că din punctul nostru de vedere uh, acest lucru este dificil, însă aș spune că mai mulți vorbitori s-au referit la greutăți care nu sunt mod necesar uh, legate de faptul că există diferite reguli, ci faptul că procesele pot să fie complexe în anumite state membre. Și acest lucru nu poate fi rezolvat printr-o armonizare a regulilor uh, privind uh, perioadele de prescripție. Pe de altă parte, există dificultăți legate de lipsa de informație și acestea pot fi rezolvate mai ușor. Asta pentru a clarifica punctul nostru de vedere uh, asupra acestor două chestiuni pe care le-am dezbătut. Foarte pe scurt, domnul Le, Le Breton, aș răspunde printr-o întrebare. De ce să nu armonizăm? pentru că putem să ținem foarte mult la sistemul național, desigur, ca jurist uh, cu vechime nu contrazic acest lucru, pentru că există norme de drept care confirmă valorile pe care vrem să le apărăm. Aici vorbim despre un lucru extrem de practic. Practic, care poate să aibă însă consecințe nefaste, semnificative, dacă nu Uh, reușim să simplificăm, să armonizăm și să amplificăm puțin în unele uh, țări uh, perioadele de prescripție. Din câte înțeleg, acest termen de prescripție de 10 ani este ultra confortabil și respectă drepturile victimelor, însă dacă scădem de acord asupra unui termen convenabil, am vorbit uh, uh, chiar eu de 5-6 ani, acest lucru poate să fie favorabil tuturor, fără a aduce atingere sistemelor naționale. Mulțumesc foarte mult. Alți intervenienți? Se pare că nu, așa încât aș dori să mulțumesc uh, tuturor distinșilor vorbitor, inclusiv doamnei Papetas, Vreau să mulțumesc și interpreților pentru că ne-au acordat acest timp suplimentar. Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile prețioase.